strategia spațială pentru Europa. Aveți cuvântul 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunerea legată de o nouă politică europeană spațială, dar și raportorilor din umbră pentru uh, colaborare pe marginea acestui subiect care nu-i deloc lipsit de importanță. Spațiul ne oferă un uh, potențial imens pe care trebuie să-l folosim într-o manieră inteligentă. Spațiul nu este departe, ci uh, are de-a face cu viața noastră cotidiană. Un exemplu, uh, Copernicus, datele Copernicus sunt folosite în Florida pentru și în zonă pentru a reacționa mai bine la uh, uragan, uraganul care bântuie în zona respectivă. De asemenea, uh, pescuitul, construcțiile, spre exemplu, podul dintre Danemarca și Suedia, toate acestea s-au bazat pe date furnizate de sateliții europeni. Uh, de asemenea, sistemele moderne rutiere, sistemele de navigație, deocamdată suntem dependenți de Statele Unite ale Americii din punctul acesta de vedere, dar și conectivitatea regiunilor periferice la internetul de mare viteză până la uh, gestionarea crizei refugiaților, ei bine, toate acestea pot fi uh, Uh, sprijinite toate aceste măsuri, uh, acțiuni, instrumente pot fi sprijinite de datele obținute din uh, spațiu, dar totul depinde de ce și cum investim. Iată, avem propunerea Comisiei Europeană, am discutat-o în Parlamentul European și am extins propunerile inițiale ale Comisiei. Avem nevoie în Uniunea Europeană de o utilizare mai largă a datelor din spațiu. Trebuie să facem publicitate pentru asta, atât la nivel societal cât și la nivel de companii. Comunicarea trebuie să fie îmbunătățită, la fel și uh, formarea uh, în uh, sânul uh, cetățenilor europeni, pentru că mulți cetățeni europeni uh, în continuare nu știu ce ne oferă politicile spațiale și programele spațiale ale Uniunii Europene. programele deja în curs trebuie să fie finalizate sau extinse, posibilitățile oferite de Galileo, Copernicus, EGNOS trebuie să fie mai bine folosite, nu doar pe plan societal, ci și pe plan economic în gestiunea transportului rutier, aerian, maritim, putem folosi mai mult datele din spațiu, dar aceleași date pot fi folosite de asemenea într-o mai bine în, de către micile companii, de către start-up-uri. Bineînțeles, IMM-urile trebuie să beneficieze de sprijinul necesar și uh, s-ar putea să fie necesare și acte legislative în acest sens. De asemenea, compani- uh, comunitățile trebuie să fie încurajate să folosească oportunitățile care le revin, uh, spre exemplu, în contextul uh, protecției împotriva catastrofelor sau construcțiilor, etc. Aceste fonduri necesare care pot fi uh, obținute din fondurile structurale, dar și de la BEI. Trebuie să ne asigurăm uh, pe de altă parte că spațiul sau sectorul spațial se bucură european, se bucură de, o trata, de un tratament echitabil la nivel european, dar și mondial și trebuie să ne asigurăm că, de asemenea, sectorul spațial european uh, începe să, sau încearcă să ajungă lider pe plan mondial. Dar pentru asta avem nevoie de un buget rațional, Investițiile din Statele Unite ale Americii sunt net superioare investițiilor făcute de către bugetele naționale și european la nivel de continent european. De asemenea, trebuie să folosim aceste programe spațiale ținând cont de, în primul și în primul rând, posibilitățile civile pe care le oferă, dar pot exista și sinergii între aceste funcții și uh, eventuale funcții uh, militare, deci și securitatea, apărarea pot beneficia de pe urma politicii spațiale europene. Trebuie să ne asigurăm că spațiul este utilizat într-o manieră pașnică, dar pentru asta Uniunea Europeană trebuie să fie puternică, uh, Uh, trebuie să discute și să negocieze cu uh, actorii internaționali. Pentru astfel de negociere e esențială însă găsirea unei voci singure, o găsirea unei colaborări solide între diferitele agenții europene, dar și uh, instituții europene. Uh, politica de, uh, spațială trebuie să fie tot mai puternică. Mulțumim. Urmează domnul Polciac, primul în lista vorbitorilor de la procedura CHDI. the za udělení uh, slova. Já také vítám návrh Mulțumesc și eu salut propunerea comisiei care dorește să se implice în această strategie spațială firește și Praga vede lucrul acesta ca un lucru bun. Tehnologia pe care o folosim își are originea în spațiu și este foarte adevărat că raportoarea spunea foarte bine acest lucru. Sunt multe lucruri care trebuie dezvoltate, dar aș vrea să vorbesc de întreprinderile aflate la început și de IMM-uri care beneficiază de acest program. Vreau să-i, mut, să mulțumesc raportarei că s-a referit la regiuni, la orașe, astfel încât să poată și ele folosi aceste tehnologii pentru propria dezvoltare. De asemenea, pentru a putea acționa la nivel spațial. Mi se pare un accent inovator. Îi mulțumesc. la relazione che approveremo domani contribuisce all'elaborazione. doamnă președinte trebuie să avem o realizare în acest domeniu că, pentru că este extrem de important, deși este în general ignorat de marele public. Bineînțeles, spațiul reprezintă o investiție pentru publicul european și asta va avea un impact asupra diverselor sectoare, cum ar fi sănătate, agricultură, transporturi, eh, piața digitală, comunicări, eh, sectorul mobil și multe alte sectoare. Având în vedere provocările cu care ne provocăm, eh, cu care ne confruntăm, scuzați, Um, este absolut esențial să asigurăm cât mai multă continuitate cu putință și viitoarea evoluție a Copernicus și Galileo. Și trebuie să avem o investiție pozitivă și un climat de investiții pozitiv. Trebuie să fim atenți la vulnerabilitatea infrastructurii spațiale față de atacuri și este extrem de important să ne asigurăm uh, că vom uh, continua să folosim tehnologie uh, rezistentă în acest sector. Mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Spațiul nu poate fi considerat a fi o nouă piață pentru noi investitori. Așa ceva este inacceptabil. Deciziile cu privire la spațiu influențează securitatea statelor, dar uh, deciziile acestea pot avea un, un impact asupra mediului. Tocmai de aceea spațiul nu poate deveni o piață ca oricare altă piață. Spațiul aduce cu sine valoare adăugată pentru multe sectoare, pe cum telecomunicațiile sau transporturile. Tocmai de aceea Uniunea Europeană nu trebuie să trateze spațiul așa cum tratează alte sectoare. Uh, în contextul spațial e importantă dezvoltarea capitalului uman, e, de, e importantă cercetarea și colaborarea nu doar cu Statele Unite ci și Japonia, ci și cu alte puteri precum India, China și Rusia. Asta pentru a obține rezultate și mai mari în ceea ce privește tehnologia spațială. De asemenea, toate acestea trebuie să fie puse în serviciul umanității. Mulțumesc, doamnă președinte Mulțumesc. Uh, Uniunea Europeană a semnat un tratat uh, internațional privind spațiul în anii 60. Multe lucruri s-au schimbat între timp, tehnologia a progresat și tot ce apare în raport se bucură de susținerea noastră, mai ales programe cum ar fi Galileo și Copernicus. Sigur că sunt de acord cu alocarea resurselor, susțin alocarea resurselor la uh, aceste programe pentru că sateliții ne ajută în viața noastră pe planetă, însă vreau să vă atrag atenția asupra faptului că administrația federală americană va încuraja sectorul privat și va dori să aibă eh, drepturi exclusive asupra anumitor zone de pe lună și China, China are pretenții privind luna. De aceea vreau să adresez o întrebare comisiei. Cum vom proteja interesele noastre pe lună? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Pitedeos. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Mulțumesc, doamnă președinte. Spațiul nu mai este o necunoscută care să stârnească teamă. A fost abordat, cercetat, anchetat și este utilizat acum în beneficiul societății. Spațiul ne influențează viața de zi cu zi, ne dă acces la tehnologie, ne dă acces la informații datorită sateliților uh, care sunt lansați pe orbită și dacă sunt folosite așa cum trebuie, pot și crea locuri de muncă, dar în special influențează stabilirea de politici. Și tocmai de aceea ar trebui să existe o planificare strategică clară pentru utilizarea constructivă a spațiului de către UE în colaborare cu alte state care au capacitatea de a avea tehnologii de dezvoltare pentru a profita cât mai mult de această planificare. Și, de asemenea, trebuie să ne gândim la relația bună dintre spațiu și om. Bun, deci am terminat uh, intervențiile sp- uh, spontane. Domnul Caniet are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Mai întâi de toate vreau să-i mulțumesc doamnei Craig pentru acest raport excelent. Uh, în octombrie, Comisia a adoptat strategia europeană spațială. Este prima strategie la nivel european care vizează acest sector. Am, stabilit un, am dat un semnal clar și anume că spațiul este o prioritate pentru Comisia Europeană și acest studiu dovedește clar că avem ambiția de a deveni le, uh, lideri în domeniu. Ne bucurăm că Parlamentul European uh, adoptă acest nivel de ambiție a Comisiei Europene și chiar merge mai departe. Raportul vine cu o serie de sugestii constructive care au de-a face cu obiectivele stabilite în studiu maximizarea beneficiilor spația, spațiului pentru viața cotidiană, uh, crearea unei noi abordări spațiale la nivel european, asigurarea accesului uh, la spațiu, la nivel european și uh, rolul de lider al Uniunii Europene. Strategia aceasta, să știți că începe să dea roade. Toate programele noastre spați spațiale sunt operaționale. Am reușit uh, să lansăm noi sateliți uh, Copernicus care transmit deja date date care au fost folosite atât în Italia în urma cutremurilor cât și în, actualmente în Florida. companiile deja încep uh, să folosească toate beneficiile sau posibilitățile oferite de Galileo. Companiile de telecomunicații, spre exemplu, deja folosesc uh, opțiunea Galileo. Um, de asemenea, traficul aerian beneficiază de pe urma datelor obținute de sateliții europeni. În iulie 2016 am început de asemenea uh, o nouă politică, am demarat o nouă politică în ceea ce privește limitarea dependenței europene de datele americane. Eu, aceștia sunt pași înainte, nu sunt suficienți. Vom merge mai departe, vom pune în aplicare toate celelalte uh, elemente ale uh, strategiei spațiale. Prioritățile noastre sunt următoarele. În primul rând, în ceea ce privește piața încercăm să promovăm utilizarea aplicațiilor uh, care au de-a face cu Galileo și Copernicus. De asemenea, în al doilea rând, trebuie să încurajăm startup-urile să folosească aceste date uh, bineînțeles cu ajutorul BEI. BEI deja încear- evaluează uh, posibilitatea de uh, oferirea unor uh, pachete de finanțare pentru cei care doresc uh, să exploateze beneficiile uh, strategiilor spațiale. De asemenea, în al treilea rând, uh, sinergiile dintre apărare și securitate trebuie să fie întărite prin intermediul acestor date. Am început deja să lucrăm la acest subiect și vom reuși să venim în curând cu uh, rezultate. Accesul uh, liber la spațiu trebuie să fie garantat și, nu în ultimul rând, ținem cont de problema guvernanței. Înțelegem că e necesară o cooperare între actorii europeni, inclusiv Agenția Spațială Europeană. Toate aceste priorități sunt luate în serios de către noi și vor face obiectul unor propuneri legislative pe viitor. Dar, bineînțeles, totul va depinde de finanțarea potrivită. Resursele financiare sunt absolut necesare dacă e să facem față provocărilor curente și viitoare viitoare. Raportul subliniază pe drept cuvânt că aplicațiile spațiale deservesc multe acțiuni și politici europene. Deci spațiul nu este un cost, ci este, un, este o investiție. Trebuie să ne asigurăm că beneficiile europene vor uh, fi maximizate. Împreună, haideți să încercăm să devenim mai puternici în spațiul, un sector în care niciun actor unic european nu poate, niciun stat membru nu poate să obțină la fel de multe pe cât ar putea